poporului uh, libian care nu merită imaginea um, care li se va fi creat în urma acestui atac al unor fundamentaliști. Ανακοινώθηκαν στην Ολομέλεια αυτή τη Δευτέρα. Stimați colegi, uh, în această luni, pe 10 septembrie, a avut loc o a fost uh, făcută o propunere, o recomandare a Comisiei pentru Agricultură și încă una de la o altă comisie. Nu au existat obiecții față de cele două avize, față de cele două recomandări. Deci acestea sunt considerate ca adoptate începând cu 11 septembrie. Acestea vor fi publicate în procesul verbal al acestei Uh, reuniuni. Vă rog, domnul Lilas. Ähm, Domnule președinte. Domnule președinte, și în calitate uh, al președintelui um, delegației Parlamentului European um, cu Statele Unite și în prezența uh, ambasadorului la Uni Statelor Unite la Uniunea Europeană, aș dori să Um, exprim uh, condoleanțele noastre uh, și compasiunea noastră, un astfel de atac uh, trebuie să fie condamnat. Um, simțim solidaritate pentru victime, dar um, solicităm și guvernului libian să asigure securitatea reprezentanțelor în țara sa. Mulțumim, stimați colegi în urma, conform uh, ordinii de zi, trecem la vot și votăm vo, uh, raportul doamnei Parvanova și doamnei